Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Așa, văd că încet, încet vă ocupați locurile. Aici vreau să-i urez bun venit domnului comisar Andriu Caitis, care va prezenta uh, această propunere, care a fost adoptată de comisie pe 11 aprilie. Suntem încă la începutul activității noastre privind uh, această propunere referitoare la transparența și durabilitatea uh, evaluării riscului în lanțul alimentar. Sunt absolut convinsă că această nouă legislație va îmbunătăți transparența în procesul de luare a deciziilor. În plus, am fi foarte recunoscători să fim puși la curent cu situația în ceea ce privește vaccinarea în Uniunea Europeană și sănătatea pe internet și uh, absolut apropo de rezoluția Parlamentului privind ezitarea la vaccinare. Pentru că ne preocupă foarte mult și știu că și pe dumneavoastră vă preocupă scăderea gradului de vaccinare în Europa. Așteptăm prezentarea noastră, domnule comisar, și apoi schimbul de opinii cu colegii noștri. Aveți cuvântul, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă doamnelor și domnilor eh, eurodeputați, membri ai Comisiei EVI. Mă bucur că am posibilitatea să vorbesc astăzi cu dumneavoastră. Suntem într-un, la sfârșitul unei luni foarte importante pentru sănătatea și siguranța alimentară din Europa. Așa numita verificare a stării al legii fundamentale privind alimentația arată că putem îmbunătăți sistemul de siguranță alimentară, dar în general vorbind, vedem posibilitatea de a discuta chestiuni legate de vaccinare, sănătate pe internet uh, și siguranța alimentară. Cred că vor aduce beneficii concrete cetățenilor europeni. Astăzi vă voi prezenta aceste evoluții și vă voi pune la curent cu progresele pe care le-am făcut. În primul rând, permiteți-mi să prezint noua propunere privind revizuirea legii eh, generale a alimentației, care a fost adoptată pe 11 aprilie de Colegiul Comisarilor. Am avut posibilitatea să vă prezint unele dintre aceste elemente și voi continua să fac acest lucru în săptămânile viitoare regulamentul general privind alimentația a fost adoptat în 2002 ca reacție direcție la o serie de crize alimentare. A stabilit un cadru legislativ cuprinzător și a înființat EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Mulțumită acestor măsuri și mulțumită uh, susținerii Comisiei dumneavoastră, putem fi prea uh, mândri că Uniunea Europeană are acum cel mai robust sistem și cel mai eficient sistem de siguranță alimentară din uh, lume Asta arată că această legislație care a fost uh, făcută în ianuarie 2018 arată că legea despre care vorbeam funcționează bine. Sistemul alimentar în, Mare, în Uniunea Europeană funcționează bine. Sigur nu putem evita apariția crizelor și a provocărilor, pentru că aici va interveni noua propunere. Și acum sunt o serie de dezbateri apropo de modalitățile de a îmbunătăți EFSA, capacitatea științifică, transparența, așa mai departe. Am avut foarte multe reuniuni, dezbateri legate de foarte multe chestiuni. Vă aduceți aminte că a fost o inițiativă cetățenească europeană despre glifosat care făcea apel la transparență privind evaluările de risc ale Uniunii Europeană în lanțul alimentar și întărirea sistemului durabilității. Comisia noastră a reacționat uh, la uh, această verificare a stării de fapt și la experiențele noastre și la inițiativa cetățenească europeană în această propunere legislativă care se bazează pe patru piloni. În primul rând, transparența evaluării riscului, apoi calitatea și fiabilitatea studiilor, apoi durabilitatea și guvernanța sistemului EFSA și apoi îmbunătățirea comunicării privind riscurile. Se vor face pași practici care vor avea impas asupra acestor patru piloni. E vorba de elemente tehnice detaliate, dar vreau să spun care sunt o serie din aceste măsuri. În primul rând, transparența evaluării riscurilor se îmbunătățește. Toate datele care susțin aplicațiile sunt făcute într-o manieră proactivă și le avem în format electronic, cu excepția informațiilor confidențiale. Calitatea și fiabilitatea studiilor științifice folosite pentru evaluarea riscului, mai ales în domeniul produselor reglementate, este sporită. Există un registru al studiilor care sunt comandate de industrie, iar EFSA poate să ofere consiliere generală apropo de ce este necesar din partea industriei înainte ca aplicația înainte să se prezinte o cerere de autorizare. Are loc o consultare privind studiile care vor fi prezentate de industrie în cererile lor, astfel încât EFSA să aibă toate informațiile relevante privind evaluarea riscurilor în uh, împrejurări excepționale, Comisia poate cere EFSA să comandă, să facă studii de verificare suplimentare. Comisia, în cooperare cu statele membre, propune de asemenea să pună în aplicare controle îmbunătățite și audituri ale laboratoarelor care fac studii pentru industrie. În al treilea rând, modificări se propun de asemenea pentru a întări durabilitatea și guvernanța sistemului EFSA. Statele membre sunt reprezentate în Consiliul de Conducere al EFSA în conformitate cu abordarea comună pentru agenții și au un rol în uh, propunerea experților pentru grupurile științifice ale EFSA. De asemenea, am propus să fie acolo și un reprezentant al Comisiei Europene, un reprezentant de la Parlamentul European și patru reprezentativi ai societății civile. vor avea un rol foarte important în numirea experților pentru aceste grupuri științifice ale EFSA. Vreau să spun foarte clar, vor continua să se aplice criteriile stricte privind independența. Propunerea întărește capacitatea științifică proprie a EFSA și întărește cooperarea științifică cu organizațiile științifice naționale în ultimul rând, ne propunem să stabilim obiective generale și principii ale comunicării riscului pentru a asigura o informare adecvată la timp și transparentă privind procesul de luare a deciziilor și informațiilor științifice. Pe baza acestor obiective și principii, Comisia își propune să adopte un plan general privind comunicarea riscurilor. Evident, propunerea este însoțită de o sporire a bugetului care va facilita aceste măsuri suplimentare. Înainte de a trece mai departe, vreau să accentuez faptul că propunerea este o revizuire țintită a cadrului legislativ existent. Avem în vedere îmbunătățiri specifice pentru ca să facem față așteptărilor cetățenilor europeni privind transparența și siguranța. Legislația generală privind alimentarea arată că toate sistemele pot fi îmbunătățite. Propunerea Comisiei va spori eficiența acestui legislații în domenii cheie. Vă încurajez să prioritizați acest domeniu astfel încât să transmitem aceste beneficii cetățenilor fără întârziere. Doamnelor și domnilor, voi vorbi acum despre vaccinare. Vaccinarea ca vaccinul împotriva pojarului este una dintre cele mai puternice măsuri puternice de sănătate publice. Totuși, peste 14.000 de persoane s-au îmbolnăvit în Uniunea Europeană în 2017, de trei ori mai mult decât în 2016. Și sunt 57 de decese datorate acestei boli care au fost raportate din 2016. Așa ceva nu este acceptabil cu toată. Este o imagine absolut dureroasă. Totuși, în toată Europa, din ce în ce mai, mulți, mai multe persoane evită vaccinarea. De ce? Pentru că sunt informații greșite despre cei care neagă rolul vaccinurilor, se răspundesc uh, știrile false, neîncrederea publică și teama de efecte secundare posibile e greu să, să aibă acces la informații corecte despre vaccin și lipsurile sunt de asemenea factori importanți. Comisia și Parlamentul împărtășesc aceste temeri și vă mulțumesc pentru angajarea dumneavoastră puternică și continuă față de această problemă, inclusiv rezoluția care a fost adoptată săptămâna trecută. Uh, Comisia va adopta astăzi o propunere pentru o recomandare a Consiliului pe aceeași linie o comunicare ca va întări comunicarea în, priv- în ceea ce privește vaccinul pentru bol- bolile care pot fi prevenite. În primul rând, trebuie să ne referim la evitarea vaccinului, în al doilea rând, să sporim ideea de a ajunge la grupurile vulnerabile, să sporim compatibilitatea cu programele de vaccinare apoi să asigurăm vaccinurile necesare și apoi să îmbunătățim cooperarea în Uniunea Europeană. Apoi toate aceste chestiuni au nevoie de un răspuns strategic din partea tuturor celor interesați, pentru că vaccinarea poate să reducă răspândirea multor boli, limitând uh, nevoia de uh, antimicrobiene. În planul acesta promovăm și uh, sporirea rolului vaccinării pentru uh, oameni. Aceste inițiative trebuie transmise în uh, inițiative concrete. Aștept să colaborez cu Parlamentul și să sporim răspândirea vaccinurilor în Europa. Așa cum e-health. Am făcut foarte multe, foarte mulți pași înainte pentru a realiza piața, strategia pentru piața digitală în Europa, piața unică digitală. Însă, aceste, în domeniul sănătății, toate aceste beneficii nu au fost încă folosite pe deplin. Ieri a fost adoptată o comunicare privind transformarea digitală a îngrijirii sănătății pentru a spori aceste sisteme de îngrijire a sănătății digitale. vorba de patru piloni ai comunicării. În primul rând trebuie să asigurăm accesul pacienților la date și la capacitatea de a împărtăși aceste date cu doctorii. Comunicarea susține faptul că infrastructura digitală e-health, care a dus la angajamentul din partea 22 de state membre pentru schimbul de date de pacienți până la 2022. Acum comunic, comunicare ca va dezvolta un format de schimb electronic de date pentru a răspândi schimbul de date rolul rețelei e-health a statelor membre în acest schimb de date va fi oficializat pentru a permite celor care fac îngrijirea sănătății și pacienții să acceseze datele medicale transfrontalier. De asemenea, au fost create noi dispozitive și tehnologii pe baza datelor uriașe din sănătate care, sunt, care există, dar sunt răspândite. A doilea pilon implică conectarea acestor baze de date uriașe pentru a avansa cercetarea, prevenirea și îngrijirea sănătății individualizate. Ca prim pas, 16 state membre pe 10 aprilie au semnat o declarație pentru a construi o cohortă de cercetare de cel puțin un milion de genom, genomuri secvenții, de secvențe de genom, va fi accesibilă până în 2022 și va porni de la uh, medicina de precizie. Rețeaua europeană de referință care colectează datele privind sistemul de consultare online pentru diagnostizarea, diagnosticarea și tratamentul uh, pacienților, va permite crearea unui ecosistem real pentru cercetare în domeniul bolilor rare. Al treilea pilon se concentrează pe sporirea îngrijirii sănătății concentrată pe persoană. Susținem sănătatea mobilă și telesănătatea ca parte a noilor modele de îngrijire care îi capacitează pe cetățeni să aibă un rol mai activ în propria lor îngrijire a sănătății. Pentru mine, tehnologiile digitale fac parte dintr-o politică, dintr-un pachet de reformă al politicii de sănătate, care includ schimbările necesare, structurile de organizare, finanțarea și stimulentele aceste tehnologii într-un o manieră sigură, strategică și coordonată vor permite sectorului sănătății să recolteze toate beneficiile revoluției digitale. Și vreau să mai fac niște concluzii privind propunerea de autoreglementare care a fost înaintată de industria băuturilor alcoolice. Noi uh, evaluăm această propunere acum, dar vreau să spun care sunt elementele principale. Are două părți. O parte comună, care se aplică la întregul sector și care stabilește niște angajamente comune, și o a doua parte, care are patru anexe sectoriale pentru bere, băuturi alcoolice, vin cidru și vin de fructe. Aceste anecte descriu aplicarea acestor angajamente comune pentru fiecare subsector. Nu avem o părere preconcepută privind rezultatele valorii noastre, dar vreau să spun că abordarea propusă nu este consecventă uh, între diferitele sectoare sau chiar în interiorul fiecărui sector. Un exemplu este flexibilitatea acordată pentru fiecare operator să Uh, pună la dispoziție informațiile nutriționale și lista de ingrediente, fie pe etichetă sau în afara etichetei. Asta pune întrebări, apropo, de, care trebuie examinate în viitor, mai ales în ceea ce privește aplicarea practică și capacitatea de uh, a facilita consumatorilor accesul la informații adecvate. Fără îndoială, vom discuta în detaliu aceste lucruri după, ce, după evaluarea noastră. Vreau să spun că implicarea Parlamentului și mai ales a Comisiei dumneavoastră în această discuție este crucială. Domnilor și domnilor deputați, am vorbit pe larg astăzi despre inițiative importante care încearcă în diferite moduri să îmbunătățească sănătatea și siguranța alimentară în Europa. Ce le leagă? Succesul sau eșecul lor depinde de modul în care ne coordonăm și colaborăm și astfel permiteți-mi să conchid spunând că aștept cu nerăbdare să colaborez cu comisia dumneavoastră, în primul rând să îmbunătățim eficiența sistemului de siguranță alimentară, să uh, sporim acoperirea cu vaccin și încrederea publicului și apoi să digitalizăm îngrijirea sănătății în beneficiul cetățenilor europeni. Sper că discuția de astăzi va, fi, uh, va privi către viitor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Vă asigur că va fi așa. Lumea este foarte interesată de subiectul pe care ni l-ați prezentat astăzi. O să începem cu coordonatorii sau cu reprezentanții lor. Fiecare are câte două minute și apoi comisarul și apoi un al doilea, o a doua rundă de discuții. În primul rând, Peter Lize. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, domnule comisar. Înainte de toate, permiteți-mi să aduc în discuție o temă care pentru grupul PPE este foarte importantă. Săptămâna trecută am adoptat un document pentru combaterea cancerului. Ne-am formulat un obiectiv foarte ambițios și anume că vrem să ne aducem contribuția în măsura posibilităților la eradicarea cancerului pe continentul nostru în uh, următorii 20 de ani, adică nu vrem ca peste 20 de ani să mai, trebuia, să mai moară cineva de pe urma unei boli eh, cancerigene. Eh, dumneavoastră știm că eh, susțineți în evaluarea Health Technology Assessment la care doamna Cabezon este raportoare, susțineți uh, elaborarea unor tehnologii care, într-adevăr, uh, au o, valoare adăugată pentru pacient. Există însă și alte uh, propuneri pertinente, cum ar fi interconectarea registrelor de, cancer din Uniunea Europeană, din diferitele state membre. Eu pot să vă spun că noi am decis că vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru a progresa în acest domeniu. În ce privește rezistența la antibiotice, Comisia a făcut destul de multe, dar noi, Parlamentul, avem așteptări și mai mari. Așteptăm adoptarea unui raport a doamnei Kadenbach și așteptăm din partea Comisiei Europene elaborarea unui document privind noi generații de antibiotice în prezent, în fiecare săptămână mor zeci de oameni pentru că niciun antibiotic nu-i mai ajută. Am solicitat printr-o scrisoare uh, președintelui nostru accelerarea uh, demersurilor la nivelul comisiei, uh, pentru că nu este de acceptat ca până la sfârșitul lui mai comisia nu să nu prezinte niciun fel de document. De asemenea, comisia noastră dorește pentru activitatea sa să aibă un program de sănătate propriu și nu doar eh, să beneficieze de un subprogram, cum este cel pentru piața internă. Mulțumesc, domnule Lize, doamna Kahnbach. Domnule comisar, vă suntem recunoscători pentru acest schimb de opinie și știm că întotdeauna sunteți ferm angajați să faceți multe în multe domenii. Permiteți-mi acum să uh, comentez puțin pe marginea prezentării făcute pe, de dumneavoastră pe cele trei capitole. Mă alătur uh, ce, celor spuse de Peter Lize. Ne îngrijorează foarte mult că uh, în proiectul pentru instrumentele legislative pentru perioada 2021-2027 se uh, prevede un program pentru piața internă, unde un subcapitol uh, este dedicat uh, sănătății umane, animale și vegetale. Noi credem că ar trebui să existe un capitol dedicat sănătății publice, atât umane cât și veterinare, care să fie <clears throat> dotat uh, corespunzător cu programe respective, pentru că aduce atingere sănătății la modul foarte concret sănătății cetățenilor. Uniunea Europeană trebuie să se implice mai puternic în acest uh, domeniu și de aceea vă cer, domnule uh, comisar, ca pentru următoarea perioadă de programare să restabiliți locul sănătății publice așa cum merită el să fie uh, apreciat. Anul viitor vom avea alegeri europarlamentare și uh, știți că uh, problema încrederii sau neîncrederii cetățenilor în Uniunea, instituțiile UE este legată de neîncrederea vis-a-vis -vis de anumite programe ale Uniunii Europene, între ele și cele de sănătate. Deci sănătatea publică este sănătate publică și nu doar un subcapitol la piața internă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Kadenbach, domnul Piega. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumim pentru prezentarea introductivă pe care ați făcut-o. Nu vreau să repet ceea ce a fost deja spus de antevorbitorii mei, dar referindu-mă la prima parte a prezentării dumneavoastră legată de siguranța alimentară, aș vrea să spun, în calitate de cetățean și de eurodeputat, mă îngrijorează lipsa de transparență în acest domeniu. Împărtășesc rezervele și îngrijorările altora care spun că Comisia nu este, nu este suficient de transparentă în această privință. De pildă, evaluările EFSA, ziceați că vor fi făcute publice pe un uh, site web uh, dedicat. Știți că uh, unele companii producătoare de produse agroalimentare deja au luat măsuri de a face publice anumite uh, documente. Iată că Comisia uh, revine cu o propunere similară, dar mai adaugă că uh, va publica doar documentele care nu sunt clasate confidențiale. Și atunci lipsa de informare și dezinformarea vor fi cele care vor provoca în continuare scandaluri în sectorul alimentar. Știm că publicarea unor informații poate prezenta anumite riscuri pentru companii producătoare. Aș vrea așadar să știu cum va concilia Comisia aceste interese. Pe de o parte, nevoia de acces la informații, pe de altă parte, uh, prezența unor informații cu caracter confidențial. Pentru că aici uh, s-ar putea să iscăm un război comercial între producători și uh, consumator. Sper că aceste decizii pe care Comisia le va lua nu vor fi decizii arbitrare. Deci aș vrea să știu cum uh, puteți să concilia aceste puncte de vedere, aceste poziții. Monsieur le Commissaire, de votre Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Voi aborda o chestiune transversală în legătură cu cele trei subiecte despre care ne-ați vorbit în această dimineață. Transparența, un element cheie, bineînțeles. Ne aminteați de propunerile pe care le-ați făcut împreună cu domnul Timmermans cu privire la transparența studiilor științifice care sunt făcute pentru EFSA și că doriți să eliminați acest deficit de transparență. E un lucru foarte important important dacă ne dorim să consolidăm legătura cu cetățenii europeni. De aceea, măsurile dumneavoastră sunt foarte importante. O consolidare a comunicării cu cetățenii în ceea ce privește riscurile alimentare. Și apoi ne spuneați și publicarea acestor studii publicate de făcute de industrie. Acum 15 zile am avut ocazia să punem aceste întrebări noi reprezentant al Comisiei. Voi trece la niște puncte mai exacte în această dimineață, unde cred eu că putem merge mai departe. În ceea ce privește ghostwriting-ul, știți despre ce vorbesc aici, am vorbit foarte mult despre acest subiect în legătură cu documentele Monsanto. Acest ghostwriting are scopul de a căuta un cercetător, un expert, un profesor cu influență să fie plătit ca acesta să facă un studiu care este produs Uh, este ca scos din pălărie. E un lucru care afectează foarte mult comunitatea științifică și cea din Europa. Nu credeți că și aici, în acest caz, Uniunea Europeană ar trebui să-și ia angajamente să combată astfel de practici și să le interzică? În întrebare, să văd dacă mai am timp, o propunere care apare în catalogul dumneavoastră de acum 15 zile în ceea ce privește comandarea de studii suplimentare atunci când există controverse științifice. De ce rămâne exclusivitatea deciziilor la latitudinea comisiilor pentru această comandă de studii? Credeți că e util și e eficient astfel în... nu ar, nu ar fi util ca EFSA sau statele membre să poată să solicite studii suplimentare? Vă mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumim foarte mult, doamna Hazenkamp. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc comisarului pentru faptul că ne-a prezentat planurile și intențiile sale. Am însă unele întrebări. Mai întâi, am îndoiel în legătură cu măsurile promise pentru consolidarea transparenței în domeniul legislației alimentare. Imaginați-vă că o companie vrea să depună o cerere pentru utilizarea unor pesticide sau aditive alimentare. Puteți indica clar în ce circumstanțe puteți uh, clasifica sau utiliza cu titlu confidențial aceste uh, informații, aceste cereri. Ce înțelegeți din asta prin clasificare uh, a documentelor? în ce privește apoi studiile de verificare privind siguranța alimentară a EFSA. Cum vă asigurați că aceste studii vor fi independente? Uh, vă veți reverifica doar niște studii anterior elaborate sau veți uh, mandata EFSA să uh, desfășoare studii în regie proprie? Și apoi mai am o întrebare legată de vaccinare, doamnă președinte, spune vorbitoarea spuneați că vaccinurile eh, contribuie la reducerea rezistenței antimicrobiene, dar rezistența antimicrobiană se datorează în primul rând utilizării excesive a antibioticelor la oameni și îndeoseb la animale. nu credeți că ar trebui redusă uh, această utilizare în cadrul uh, uh, în, în zootehnie pentru că afectează prea mult um, animalele? Spuneați că vreți să luptați și mai mult împotriva zoonozelor. Pentru animale, oricum nu există nu există vaccinări și de aceea probabil transporturile transfrontaliere de animale ar trebui interzise, nu? domnul Heusling. Mulțumim, domnule comisar, pentru inițiativa dumneavoastră de a veni în mijlocul nostru. Salutăm de principiu ceea ce a spus, dar știți cum este, diavolul se asculte întotdeauna în detalii. Acum, ne interesează foarte mult uh, caracterul de confidențialitate a anumitor studii care uh, sunt considerate uh, secret de afaceri. Um, de ce nu ați uh, procedat uh, similar cu, cu, cu modul în care ați abordat uh, medicamentele și substanțele farmaceutice? Da? Unde industria nu se poate ascunde în, în, în spatele secretului profesional și secretului de, servi- de afaceri. Și apoi, ce se întâmplă dacă în urma acestor studii, eh, agenții economici nu, eh, nu respectă recomandările formulate de EFSA. Sunt prea vaci formulările acolo. Spuneați în remarcile dumneavoastră introductive că eh, EFSA va fi mandatată în situații excepționale, în circunstanțe excepționale, să desfășoare studii proprii. Care sunt aceste circunstanțe eh, excepționale? Are EFSA resursele, are eh, EFSA personalul eh, necesar pentru a desfășura aceste studii? Și apoi, în ce privește experții desemnați, de multe ori statele membre nu au la dispoziție, nu pot recurge la experți independenți. Atunci cum veți gestiona dumneavoastră situația? dacă criteriile sunt în continuare la fel de stricte ca și acum, mă îndoiesc că eh, putem garanta o independență a așa numiților experți, eh, experți desemnați. Și eh, ne-ar bucura foarte mult dacă, dacă documentele pe care veți să le publicați ar fi și accesibile pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Dornano. Merci, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Commissaire. Euh. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Vreau să readuc discuția la glifosat. Am pus mai multe întrebări exacte Agenției pentru Securitate Alimentară în cadrul subcomisiei PES, unde sunt membru și coordonator. Uh, Recomandările agenției ne uimesc. Nu există decât, este clar că această procedură de autorizare nu a fost uh, respectată de statele membre în legătură cu verificarea studiilor care au fost livrate și mai ales în ceea ce privește corectitudinea datelor. Apoi, nicio problemă în ceea ce privește evaluările uh, în legătură cu substanța activă, în ceea ce a făcut EFSA. Apoi, plagiatul de sute de pagini din documentul care a fost uh, furnizat de, uh, de Monsanto, se pare că acesta nu ar fi un, pra, un plagiat. De parcă toate aceste probleme în cadrul EFSA nu ar exista, deși, iunie, în, deși EFSA în iunie 2016 s-a angajat că va garanta independența oamenilor de știință pe care angajează. Așa că, domnule comisar sau EFSA nu spune adevărul, un lucru care ar fi foarte grav pentru că ea e responsabilă cu securitatea alimentară, sau EFSA spune adevărul și atunci ne întrebăm de ce Parlamentul, Parlamentul European s-a decis să creeze o comisie specială după scandalul legat de Monsanto inițiativa cetățenească în ceea ce privește glifozatul și pesticidele toxice. După această inițiativă, Comisia Europeană a promis că va face o propunere legislativă cu privire la transparența și independența studiilor pe care se bazează valorile făcute de EFSA și de asemenea și în ceea ce privește guvernanța în cadrul EFSA. Întrebarea mea e, nu sunteți uimiți de discursul pe care îl are EFSA încă de la izbucnirea acestui scandal, deși așteptările cetățenilor sunt unele foarte importante în ceea ce privește transparența pe aceste subiecte care ating sănătatea publică. Vă, mulțum- vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Mulțumim foarte mult și doamna Melan acum. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Ca o parte dintre colegii mei și eu vreau să revin la subiectul legat de transparență. În primul rând, transparența în domeniul securității alimentare. Aici, domnule comisar, ne spuneți că lansați acțiuni astfel încât să fie crescută cooperarea cu mediile științifice naționale, europene, mă gândesc, E clar că e necesar să se facă așa, așa că întrebarea mea următoarea. Cum veți colabora cu mediul științific cum, din statele cu care avem tratate de liber schimb? Anumite state care în care știm că există o trasabilitate în ceea ce privește, o, în care știm că trasabilitatea alimentelor e foarte diferită față de ceea ce se întâmplă la noi sau chiar nu există pentru anumite produse. Apoi, în ceea ce privește vaccinurile, mai mulți medici mi-au spus că vaccinarea nu este mijlocul cel mai bun de a preveni bolile contagioase, că e un uh, că ar fi pur și simplu suficient să ne spălăm pe mâini. Ar fi nevoie de vaccinuri doar în anumite cazuri pe un grup de populație bine țintite și ar trebui să fie țintite acele grupuri de populație defavorizate și așa mai departe, unde nu există același potențial de rezistență și în ceea ce privește imigrația. Faptul că ne spuneți că vaccinarea va fi soluția, ei bine, eu cred că ar trebui să reveniți la propunerile făcute legate de vaccinare și să nu spuneți că e soluția în ceea ce privește rezistența la antibiotice. Și în final, V-aș ruga să vă gândiți și la următoarele aspecte. Soluțiile în ceea ce privește Sănătatea digitală pe internet va duce la faptul că va dispărea legătura dintre medic-pacient, cea fizică. Și laboratoarele farmaceutice vor fi cele care vor oferi terapiile. Mulțumesc! Thank you very much. That concludes uh, our... Mulțumesc. Cu aceasta se încheie prima noastră rundă de uh, întrebări din partea uh, colegilor. Domnule comisar, dacă vreți să răspundeți la primele întrebări. Start. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi începe cu răspunsurile la întrebările domnului Lize în legătură cu combaterea cancerului. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că cancerul trebuie să constituie o prioritare, prioritate absolută pentru noi și activitatea noastră și avem acum, într-adevăr, șansa să discutăm uh, această chestiune împreună cu Carlos uh, Moedos, cu Tibor Navraciv, cu doamna Maria Gabriel și alții, pentru a vedea cum uh, putem să ne alăturăm resursele și forțele pentru elaborarea unui program de cercetare cuprinzător, organizat pe diferite uh, capitole, uh, utilizând anumite instrumente specifice uh, pentru a armoniza practic uh, toate uh, platformele și eforturile în vederea unei găsiri unui tratament pentru cancer. Mă gândesc la terapiile avansate, la terapiile țintite, individualizate pentru cancer. Deci sunt alături de dumneavoastră și putem să ne, ne alăturăm uh, forțele acum. Este chiar un uh, moment foarte oportun să facem acest lucru pentru că noul uh, cadru financiar multianual poate constitui o șansă unică de a reacționa la această problemă cu un potențial de resurse deosebit. Am citit cu atenție documentul pe care dumneavoastră l-ați adoptat recent și reflectăm și noi asupra posibilităților de a crea noi programe de luptă împotriva cancelor. În ce privește evaluarea uh, tehnologiilor în sănătate, știți că propunerea noastră a fost recent prezentată Consiliului spre examinare și încercăm să convingem anumite uh, state membre să susțină aceste uh, tehnologii uh, ale sănătății, în special Germania, pentru a putea progresa, pentru a putea merge înainte. Cred că este un moment foarte bun, oportun, să arătăm Consiliului că trebuie să ajungem cât de curând la un acord final și asta dacă se poate înainte de uh, mai 2019. Sunt de asemenea de acord cu dumneavoastră că antibioticile, că în legătură cu antibioticele așteptăm finalizarea unui studiu ce va fi ce va fi finalizat uh, până la sfârșitul lunii mai. Uh, vă vom prezenta vă vom prezenta rezultatele acestui studiu care include și această problemă a substanțelor farmaceutice active. Uh, voi putea să revin însă cu detalii doar uh, odată ce vom avea rezultatele studiului în uh, comisie. În ce privește cele spuse de doamna Karnbach și și de dumneavoastră, în următorul CFM nu vom încerca să nu ne mai concentrăm pe programe individuale, ci vrem să ne asigurăm că fiecare politică sectorială va beneficia de sprijinul de care va avea nevoie. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și uh, sperăm că programul pentru sănătate va uh, beneficia de un uh, capitol separat din pilonul investiție în oameni. Pot să vă reasigur așadar că împărtășim aceeași viziune, anume că programul pentru sănătate este unul foarte important și că ar fi mai bine de a avea Uh, acest program uh, sub egida investiții în oameni și nu la uh, piața internă. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și după 2 mai vom, vom avea probabil o imagine mai clară a alocării acestui program pentru sănătate um, după ce încheiem deliberările la nivelul colegiului comisarilor în ce privește în, ce privește uh, programe de sănătate mai țintite, trebuie să vă spun că există, de exemplu, uh, posibilități de a investi în cercetare pentru sănătate și uh, din resursele alocate programului Orizont 2020. Deci, nu, nu doar programul pentru sănătate poate uh, rezolva uh, probleme din domeniul sănătății. Chiar și pilonul social conține acum o poziție privind accesul la servicii de sănătate. Și există și anumite instrumente financiare care pot rezolva probleme din domeniul sănătății. Vă atrag atenția asupra faptului că uh, există mereu posibilitatea de a, de a opera cu diferite instrumente. Înțeleg însă și îngrijorările noastre că ați vrea să existe un program dedicat. Apoi, în ce privește lipsa de transparență și legat de posibilitatea de a garanta de acum înainte că studiile efectuate vor fi publicate astfel încât confidențialitatea să fie disjunsă de problema de fond sau de subiectul pe care îl tratează acele studii. Pot să vă spun că toate chestiunile care vizează siguranța ar trebui să fie publice, 100%. Pentru că există o cerință foarte simplă și anume siguranța nu poate fi acoperită de clauze de confidențialitate. Tocmai de aceea propunem ca da, uh, toți uh, solicitanții de avize să uh, poată încărca de unii singuri texte ce să fie publicate în două variante, o parte public accesibilă tuturor și o parte uh, confidențială, încărcată separat, ce va fi examinată de EFSA care va elabora o listă pozitivă de criterii de confidențialitate și sub, uh, în lumina acestor criterii va examina documentele încărcate acolo. Deci EFSA va evalua situația pentru fiecare <clears throat> uh, document și, uh, și într-un timp de 10 săptămâni va va uh, oferi o evaluare a acestor uh, conținuturi, urmată de o decizie. Dacă decizia va fi de a nu uh, acorda clasificarea cu titlu confidențial a documentelor respective, atunci EFSA le poate publica la rândul său. Confidențialitatea de, asemenea, de, de altfel este consacrată uh, prin uh, legislația uh, de protecția datelor și cea privind protecția proprietății intelectuale. Deci există cerințe foarte specifice privind clasificarea confidențială. Acum însă trebuie să ne asigurăm că confidențialitatea este și cerințele pentru confidențialitate sunt interpretate la fel peste tot uh, în toate domeniile. Asta pentru a garanta, pe de o parte, scrutinul public, pe de altă parte, evident, pentru a garanta și proprietatea drepturilor de proprietate uh, pentru a garanta drepturile de proprietate intelectuală. Contez pe ajutorul dumneavoastră în acest caz pentru a merge cât putem uh, de departe, pentru că propunerea mea, uh, să știți că va fi un mare, mare pas înainte în ce privește posibilitatea de creștere a transparenței și rezolvarea problemei confidențialității. <clears throat> Pe același raționament a mai existat o întrebare legată de acel ghostwriting, comandarea studiilor, cea mai bună metodă prin care putem combate acest fenomen este să publicăm studii și asta și facem. Studii excepționale care să fie comandate de EFSA, nu excluse. Dacă există un interes public sau un interes politic, vom decide nu ne punem întrebarea cine are dreptul de a solicita EFSA să o facă. Comisia are dreptul acum să solicite EFSA să facă studii suplimentare. Și asta pentru că, dacă îmi permiteți să vă informez, EFSA produce mai mult de 400 de rapoarte pe an. Doar în anumite cazuri există controverse, chestiuni foarte delicate, cum ar fi glifosatul, bisfenolul, substanțele care, și alte substanțe care îngrijorează publicul. Și, bineînțeles, Comisia, în asemenea cazuri, poate să solicite FSA să facă studii suplimentare, să caute experți. În asemenea cazuri, venim cu resurse financiare uh, Um, suplimentare și peste 60 de milioane de euro pe fie, în fiecare an, astfel încât să consolidăm capacitățile financiare EFSA și pentru a putea să recrutăm personal suplimentar. Putem să recrutăm până la 106, 106 oameni în plus. Uh, Este un important pas înainte, consolidarea EFSA, evaluarea capacităților privind independența, posibilitatea de a recruta experți suplimentari. Doamna cam ne mai întreba și despre confidențialitate din nou. Aș dori să vă spun că tocmai am menționat acest subiect, însă Despre studii, aș dori să vă spun că acum propunerea noastră permite EFSA să utilizeze toate informațiile științifice disponibile din diferite surse, din diferite studii. Pe timpul consultărilor publice există acum posibilitatea de a primi toate studiile de pe tot globul și de a le utiliza în munca de pregătire și în uh, dezbaterile pre-studiu care sunt uh, organizate cu toate părțile interesate. Din nou, un pas important. Așa cum vă spuneam, avem multe reuniuni cu ONG-urile. ONG-urile ne oferă foarte mult sprijin pentru ideile noastre. Întrebarea legată de vaccinare despre bolile animaliere transfrontaliere. Nu vorbim doar de chestiuni transfrontaliere, nu despre transportul de animale. Vă pot da exemple clare. De exemplu, o pandemie într-o boală de piele începe din Turcia, vin, ajunge în Grecia, în Bulgaria, apoi trece în zona Balcanilor. Avem instrumente eficiente de vaccinare a vacilor, însă această boală nu era transmisă de animal, ci exista un alt vector. Și nu doar transportul de animale e o problemă în transmiterea bolilor. Multe boli sunt transmise prin intermediul unor vectori. Și sunt chestiuni la care e nevoie de multe măsuri diferite. Nu doar să fie interzis transportul de animale vii, nu un ajută acesta în a opri transmiterea bolilor. Există mulți factori diferiți. Și bineînțeles sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să atragem atenția asupra reducerii utilizării antibioticilor în uh, agricultură. Și contez pe dumneavoastră astfel încât să reușim să avem succes în ceea ce privește uh, îngrășămintele medicamentate. E nevoie de o reglementare a suprautilizării antibioticelor și trebuie să fie promovată vaccinarea și în domeniul bolilor care se întâlnesc la animale. Domnul Heusling a avut întrebări legate de următoarele. De ce nu mergem în aceeași direcție privind cadrul EMA, Agenției pentru Medicamente? și situația legată de siguranța alimentară. Am discutat aceste aspecte în detaliu. Medicamentele sunt un produs specific, cu cerințe specifice. Nu putem să facem o comparație între ceea ce se întâmplă la EMA și ceea ce se întâmplă la EFSA și să fie introduse aceleași reguli. Chestiunile sunt foarte diferite. Când am propus instrumentele noastre, am evaluat situația, discuția despre EMA, ECA și EFSA. Am analizat ce se întâmplă la toate agențiile și acum considerăm că propunerea noastră e foarte echilibrată, ambițioasă și ne ajută să consolidăm capacitățile EFSA, să creștem transparența, să recâștigăm încrederea și să ne ajute să avem un sistem de control mult mai eficient în siguranța alimentară. Am fost întrebat apoi și de subcomisia PEST. Cred că aceasta e una foarte importantă și ne va ajuta să identificăm chestiunile de care avem nevoie astfel încât să avem legislația potrivită. Am discutat cu domnul Eric Andrieu acest subiect și cu siguranță vom colabora în beneficiul cetățenilor noștri să vedem cum putem să cooperăm însă să fie foarte clar, pentru că vorbim de regulamente în, în domeniul agriculturii. Așteptăm acum un exercițiu refit care să fie finalizat la sfârșitul anului și apoi așteptăm și rezultatele Comisiei PEST să le introducem în discuțiile noastre, să putem cum îmbunătăți cadrul de reglementare pentru pesticide și glifosatul, toate împreună. și, bineînțeles, doamna Melin mă întreba ceva legat de situația legată de sistemul nostru de siguranță alimentară și discuțiile pe care le avem cu state care sunt parteneri comerciali. Trebuie să vă spun că de fiecare dată când discutăm chestiuni comerciale, discutăm și despre cerințe sanitare și fitosanitare. Nu discutăm despre standardele UE alimentare. Nu e un subiect pe care îl discutăm cu statele terțe acesta. Însă, așa cum știți, am prevăzut posibilitatea de a oferi certificate europene. Putem să executăm câte un control, audit, să oferim formare mai bună pentru o siguranță alimentară mai bună, să încurajăm sistemele existente în acele state să urmeze exemplul sistemului european pentru siguranță alimentară, să îl copieze pe acesta, astfel încât să își echivaleze sistemele naționale cu cel existent în Uniunea Europeană și facem acest lucru. Cred că cam atât am avut de spus, cred că v-am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că urmează una, a doua, a doua rundă de întrebări. În a doua rundă, Vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Doamna Zomăr, primul vorbitor. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich Mulțumesc, domnule comisar. Uh, vreau să mă concentrez pe legea generală asupra alimentelor. Spuneați, ați spus deja unele lucruri despre transparență, dar uh, obligația de a publica anumite studii ar putea avea un impact negativ asupra studiilor proprii realizate de agenții economici și um, ar putea fi o frână uh, în calea uh, inovării, pentru că ar putea crea dezavantaje de competitivitate. Totuși, uh, suntem surprinși că Comisia Europeană nu a desfășurat un studiu de impact în această privință, cu toate că ar fi avut în mod normal obligația. De ce? În articolul 39T spuneți că informațiile confidențiale pot fi puse la dispoziție, trebuie puse la dispoziție eh, Parlamentului European și statelor membre, dar cum puteți eh, atunci garanta că aceste informații cu titlu confidențial nu vor ajunge în opinia publică? Pentru că totuși eh, este prevăzut aici un cerc foarte larg de beneficiari a acestor documente. Iar în ce privește publicarea unor studii, uh, această dispoziție va fi uh, oare valabilă și cu uh, retroactiv sau, sau doar de la momentul publicării încolo? Și ce se întâmplă dacă, dacă firmele nu sunt, companiile nu se vor conforma, pentru că nu sunt prevăzute niciun fel de sancțiuni? Da? Și uh, cum putem uh, să ne asigurăm că obligația de a publica anumite conținuturi va fi chiar respectată de agenție? Pentru că nu există niciun mecanism de control. Doamna Cabezon Ruiz, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vorbesc despre sănătatea digitală. Comisia nu a citit ce s-a publicat uh, ieri. Și este interesant ca să vedem cum facem asistența pacienților la nivel european mai bună. Însă am o problemă. Sigur că trebuie ca pacientul să fie în centrul sistemului, dar să nu uităm sistemul sanitar. De ce spun acest lucru? Pentru că proiectul se referă la capacitatea sau încearcă o transfer de date sau o posibilitate mai bună de a împărtăși datele din punct de vedere clinic și economic. Însă cred că atunci când se face transferul de date, să nu uităm că beneficiile clinice nu pleacă numai de la rezultatele care apar pentru unele probleme. Trebuie să uh, ca toată lumea, să, toți cetățenii europeni să aibă acces la îngrijirea sănătății. Proiectul acesta se referă la medicina personalizată și spune că trebuie revăzute relațiile dintre public și privat în ceea ce privește analizele și știu că, sau cercetarea, știu că nu este mandatul dumneavoastră, dar cred că trebuie să ne asigurăm că sistemul sanitar e durabil și ca toată lumea să beneficieze din punct de vedere economic, iar cercetarea să vină uh, și să poată fi în, maj- în favoarea majorității cetățenilor europeni. Deci toată lumea să aibă acces. Doamna Crupa are acum cuvântul. Reacția. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Revin la problema vaccinării. Am pus această întrebare de multă vreme, pentru că și eu sunt doctor și știu că există noutăți privind uh, modul în care funcționează creierul nostru și barierele dintre celulele la nivelul sângelui și celulele la nivelul creier, creierilor. Dar când e vorba de nou-născuți, nu știm în ce măsură s-a dezvoltat uh, creierul nou-născuților și în ce măsură s-a dezvoltat sistemul lor de rezistență. Deci poate că ar trebui interzisă vaccinarea pentru nou-născuți, poate că vaccinarea ar trebui să înceapă mai târziu știu că în anumite state membre mortalitatea uh, în rândul nou-născuților a scăzut foarte mult după ce s-a luat o asemenea hotărâre. Și mai am o întrebare. Care este motivul pentru care uh, ați, aveți acest uh, program, acest, aveți o serie întreagă de programe de vaccinare. De ce situația e diferită între Europa de Vest și Europa Centrală și est? Anumite vaccinuri care sunt obligatorii în țara mea, în Polonia, nu sunt obligatorii în Europa Occidentală. De exemplu, nu văd care e legătura între vaccinare și rezistența antimicrobiană. Ați menționat uh, faptul că, eu știu, vă referiți aici și la creșterea animalelor sau altceva, doamnă Ruiz. Doamnă președintă, vaccinurile. Am o întrebare foarte precisă și anume acum se, e din creștere rezistența și ezitarea de, la vaccinare, mai ales în, în săptămâna europeană a vaccinării. Comisia ar trebui să vină, să, cred că trebuia să vină astăzi sau astăzi după amiază cu un text în acest sens și mă întreb dacă nu cumva e cam puțin un obiectiv și anume vorbesc aici de rujeolă și acoperirea cu vaccin de 95%, era un obiectiv care era prezent în 2015 în planul de acțiune și era aprobat de statele membre și a citat aceste statistici. Uh, rujeola a crescut, cazurile de rujeola au crescut din 2016, 57 de morți în 2016. Deci, în măsurile propuse, ce veți face mai precis pe această axă? cea care e notată la punctele 16-17 uh, din rezoluția pe care am votat-o la Strasbourg, adică apropo de creșterea rezistenței uh, ezitării de vaccinare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gerling! Mulțumesc! Vreau să fac o remarcă introductivă. Marea Britanie este din Uniunea Europeană, dar aș vrea să spun tuturor că trebuie să țineți la ce aveți, pentru că uh, ținând cont de legea care există în țara noastră și îmbunătățirile făcute, toată lumea vrea să, să scape de aceste regulă, regulamente, dar uh, toată lumea se sperie apropo de ce se va întâmpla, că nu vom mai avea aceste legi. Uh, s-a analizat și toată lumea își dă seama că era mult mai bine când aveam aceste legi. Sunt domenii în care pot fi îmbunătățite, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem modificări radicale. Asta nu înseamnă că legea trebuie distrusă și înlocuită cu totul altceva. Am depus o întrebare despre buget. Ați vorbit despre sporirea bugetului, 62 de milioane. Vreau să văd care este starea, de fapt. E o condiție pentru noua legislație a alimentației. Ă, dacă așa e cazul, atunci cum se garantează acest buget? Nu există posibilitatea să apară o lege nouă cu o guvernanță care este mult mai costisitoare, care, nevo- care cere bani mai mulți și nu se aprobă bugetul pentru că ăsta e un proces cu totul și cu totul separat. Puteți să ne spuneți exact care este starea acestei sporiri de buget despre care vorbiți. Mulțumesc, doamna Borzan. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Aș dori să pun o întrebare privind legislația generală privind alimentația. Mă refer la verificarea stării acestei legi. Săptămâna trecută a fost un mare scandal, apoi în decembrie salmonella lactalis la copii, apoi conform EFSA Cazurile de salmonella în Uniunea Europeană sunt în creștere pentru prima dată după foarte mulți ani. Tot uh, lucrul acesta s-a întâmplat într-un singur an și cetățenii pe bună dreptate își pun o întrebare dacă Uniunea Europeană și sistemul de siguranță alimentară mai e potrivit cu ce se întâmplă în realitate. Deci vreau să vă pun o întrebare. Aceste încălcări Uh, ale siguranței alimentare au fost incluse în procesul de verificare a modului în care funcționează legea? Aveți în vedere uh, pași concreți pentru a preveni apariția unor incidente similare? Mulțumesc foarte mult că ați respectat timpul. Doamna Iuso are acum cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului comisar care ne-a explicat care sunt propunerile comisiei. Am citit uh, legile pe care le propune privind alimentația. În linie general îmi plac. Sunt chestiuni care, sunt, care pot fi îmbunătățite, dar ne gândim la mandatul ESA, EFSA, care este evaluarea riscurilor. Adevărat că medicamentele sunt cu totul și cu totul altceva dar ar fi oare posibil să existe niște proceduri omologate între, împreună cu Agenția pentru Medicamente și EFSA? Pentru că realmente nu e același lucru. Cred că medicamentele sunt mai importante, bineînțeles. Dar evaluarea riscurilor trebuie să meargă cel puțin în paralel. Și apoi în ce privește drepturile de proprietate ale întreprinderilor. Mă alătur întrebărilor care au fost puse de doamna Zomăr. Întreprinderile, ca să scoată pe piață un nou aliment sau o nouă procedură pentru a obține un nou aliment sau un produs care devine aliment, trebuie să investească foarte mult, să facă cercetări multe și aici ar trebui să ajustăm situația, propunerea, pentru ca toată lumea să fie protejată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Porci. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că a venit aici domnul comisar și se ocupă de această procedură de autorizare care era o portiță de scăpare uh, în legea alimentației uh, prin registrul de care v-ați referit. Dar, uh, de fapt, aici se folosesc greciți derogările acordate de statele membre ca o posibilitate de a evita legislația europeană. De exemplu, N-a intrat niciodată în vigoare în statele membre uh, interzicția temporară privind neonecotinoidele. Și e doar uh, vârful icebergului când facem asemenea cercetări. Și în raportul meu a arătat foarte clar acest lucru. EFSA evaluează cazul neonecotinoidelor, dar trebuie o, e nevoie de abordare sistematică și vreau să știu ce va face Comisia din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu asta s-a încheiat lista pe care am convenit cu grupurile politice, dar cum sunt colegi, o să mai iau încă trei întrebări foarte scurte pentru că sunt colegi. Doamna Șerperec. E prima. Doamna Rivasi. Ani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să vorbesc. Cât privește programul de vaccinare, am adoptat anul săptămâna trecută o rezoluție eh, la Strasbourg. În Olanda au fost foarte multe reacții pozitive după acest vot și a apărut eh, la știri eh, cu titluri mari. Și în fine, Comisia se ocupă de programul de vaccinare, ceea ce e foarte bine. Am de făcut o propunere. Cred Că ce e important este că ar trebui să facem informare. Am observat la programele la radio și la televizor că se prezintă informații. Cine vorbește, s-a pus pro- cine moare, s-a pus problema rezistenței la antibiotice. Sunt o serie întreagă de întrebări, deci e foarte important și vă mulțumesc pentru acest lucru. În Olanda o să trecem la treabă. Mulțumesc! Mulțumesc! Herr Kommissar. Doamna Müller, mulțumesc, uh, domnule comisar. Doamna Melior, domnule comisar, Comisia a solicitat producătorilor de băuturi alcoolice ca printr-un act de autoreglementare să facă o propunere legată de uh, etichetarea produselor lor și de informațiile nutriționale, uh, în special cele vis-a-vis -vis de calorii Acum, uh, în propunerea uh, citim off or on labeling. Nu înțeleg uh, ce intenționează, ce, ce înțelege Comisia prin acest sintagmă. Ne interesează însă foarte, foarte mult să aflăm informații legate de numărul de calorii din aceste băuturi, pentru că este un mijloc de a combate obezitatea. E, eh, mulțumesc, doamna președinte, doamna Rivasi. În primul rând, Vreau să felicit Comisia care propune îmbunătățiri privind transparența studiilor și vreau să pun o întrebare foarte precisă, domnule comisar, asupra glifosatului. Sunt studii 74 eh, care au fost considerate confidențiale. Deci toată problema e secretul comercial. Fie spuneți că din momentul în care uh, Uh, aceste uh, studii ajung la EFSA și se referă de la interesul general, la mediu și la sănătate, ar trebui să fie publicate, pentru că dacă trebuie să ceară cercetătorii industriașilor sau EFSA să aibă la dispoziție 10 săptămâni ca să fie confidențial sau nu, o să fim într-o situație explozivă ce anume constituie confidențialitatea studiilor de mediu sau studiilor de sănătate ale unui produs. Apoi finanțarea. Spuneți că e vorba de 62,5 milioane pentru a angaja un număr de persoane. Dar de ce nu există un fond, un fond al industriilor, al industriașilor, ca să-și facă aceste studii? Și încă o, o întrebare. O să vă dau o scrisoare privind vaccinarea de ce vaccinurile nu au studii farmacocinetice, nu farmacovigilență, ci farmacocinetice să se studieze metaboliții din corpul uman. Toate medicamentele au aceste studii, cu excepția vaccinurilor. Deci n-am putea oare să-i uh, obligăm industria farmaceutică să facă studii de farmacokinetică asupra fiecărui vaccin? Mulțumesc, doamna Rivasi. Domnule comisar, cu încă trei întrebări care arată interesul față de prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi începe cu întrebările doamnei Zomăr, pentru că ați spus întrebări legate de articolul 69D. Mă scuzați, 39D spune vorbitorul. Cum vrem să ne asigurăm că uh, nu va ieși la suprafață confidențialitatea. Confidențialitatea uh, nu și răspunsurile la aceste întrebări vor fi puse la dispoziția Parlamentului. Se garantează confidențialitatea documentelor și respectă uh, toate regulile de, internaționale de proprietate intelectuală, toate publicațiile confidențiale trebuie să respecte aceste legi, legi internaționale privind uh, drepturile de proprietate intelectuală. Uh, evaluarea de impact nu își pune problema să încalce aceste reguli uh, definite la nivel internațional. În a doua întrebare, v-ați referit la ce se întâmplă dacă solicitanții nu respectă această obligație. Nu există activitate retroactivă conform noilor obligații. Trebuie să stabilim o dată de început, din momentul în care studiile trebuie să fie notificate la registru. Textul poate fi clarificat din acest punct de vedere. Cât privește obligația solicitanților, modul de notificare uh, va fi stabilit de EFSA. Nenotificarea nu va fi în, valoa, în favoarea solicitantului. Dacă solicitantul folosește laboratoare din afara Uniunii Europene, nu putem impune aceeași obligație, dar avem audituri uh, conform OCDE-ului din acest punct de vedere doamna Cabezon Ruiz privind uh, îngrijirea digitală a sănătății, pacient, accesul pacienților și garantarea accesului universal la îngrijirea sănătății. Sunt de acord că în domeniul clinic e, uh, e foarte important să se facă evaluare și trebuie să se aplice la toate statele membre ale Uniunii Europene pentru că e vorba de accesul universal la tratament. Nu înseamnă cine este pacientul, că e german, lituanian sau portughez. Pentru mine este absolut clar că domeniul clinic pro, din, propus de noi garantează accesul universal la tratament. Unele țări se opun și o să vedem cum putem discuta această chestiune în perioada negocierilor cu Consiliul și cu Parlamentul European. Sigur, aspectele economice, aspectele sociale trebuie întărite la nivelul statelor membre, dar uh, v-ați referit și la relația dintre public și privat în uh, cercetare, în producția de dispozitive medicale. Sunt de acord cu dumneavoastră, e o chestiune sensibilă și trebuie să o analizăm într-o manieră uh, foarte atentă ca să evităm conflictul de interese și să garantăm și transparența și să garantăm posibilitățile de control ale acestor procese astfel încât interesele public-privat să nu fie mai presus de interesul public. Doamna Crupă s-a referit la vaccinurile nou-născuților. Eu sunt doctor și vorbesc de la doctor la doctor și mă surprinde atitudinea dumneavoastră. Vreți să vedeți cimitire cu copii care n-au fost vaccinați? Dacă analizați is, cărțile de istoria medicinei, vă rog citiți-le și vă rog să vedeți ce, care este valoarea vaccinării. Nu contează sigur că nu vă pot obliga să analizați paginile OMS uh, sau uh, ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Domnule comisar, n-ați înțeles ce am spus. N-ați înțeles ce am spus, domnule comisar. Domnule comisar, n-ați înțeles ce am spus. Mă referam la amânarea vaccinării după a doua sau a treia lună. Cred că am înțeles foarte bine, doamna Curba. Vă mulțumesc. Vorbim de posibilitatea aceasta de a discuta chestiunile. Când pot, pot fi vaccinați nou-născuții? Nu e o chestiune pe care să o dezbatem aici. Trebuie să dezbatem aceste chestiuni cu pediatrii, cu imunologii, cu clinicienii și să discutăm această chestiune. Nu vorbim despre acest subiect concret astăzi aici, ci firește sunt uh, țări care au calendare pentru vaccinuri obligatorii, altele alte calendare și propunem statelor membre să analizeze calendarele și să vadă posibilitatea de armonizare a calendarelor pentru că acum în Uniunea Europeană există mai mult de 75 de milioane de persoane care locuiesc în țări diferite, care călătoresc dintr-o țară în alta cu familiile lor și se confruntă cu multe probleme. Într-o țară e prea devreme pentru vaccinarea copiilor, inclusiv a nou-născuților, într-alte țări e prea târziu. Și există nu asemenea probleme din cauza diferențelor de calendar sunt calendare, situații diferite legate, eu știu, față de cele de acum 28 de ani. Zona Schengen permite libera circulație cu familie, cu tot. Deci ar trebui ca statele membre să scoreleze coreleze calendarul vaccinurilor ca să vadă cum putem rezolva problema sănătății copiilor. Și dacă vorbim de studiile farmacokinetice, Vă, voi, voi citi propunerea dumneavoastră cu multă atenție și o să cer și serviciilor mele să facă acest lucru. Studiile farmacokinetice se aplică la produsele farmaceutice, dar o să văd care este în detaliu întrebarea dumneavoastră, voi verifica informațiile, pentru că din punctul meu de vedere nu e nimic nou, ar trebui făcut, pentru că vaccinurile trec printr-un proces de evaluare foarte uh, detaliat de la testările clinice, uh, se, face, se fac fel și fel de verificări dublu randomizate. Sunt chestiuni foarte importante și se studiază de asemenea și efectele secundare cum se pot înregistra, cum pot fi rezolvate aceste probleme. Este o cerință de siguranță foarte strictă legată de producția de vaccinuri. Dar oricum, cum spuneam, o să văd cum pot să intrăm în detalii. Doamna uh, Ris s-a referit la absurditatea uh, rezistenței la vaccinare. Statele membre sunt de acord că dacă vorbim despre ținte, despre obiectivele OMS, uh, care sunt foarte multe și obligăm statele membre ale Uniunii Europene să nu mai aibă cazuri de rujeolă, dar situația e provocatoare și e rușine pentru noi că nu a dispărut această boală. Boala asta a fost eradicată în Brazilia și în Portugalia nu. Ce putem face? Propunem planuri naționale de vaccinare. Sunt foarte multe instrumente care merg înainte. Uniunea ar trebui să îndeplinească obligațiile stabilite de OMS. Doamna Gerling uh, ne-a întrebat despre buget. Bugetul nou depinde de legea nouă și, după cum știți, se reflectă în noul CFM. Iar acum discutăm despre acest lucru, dar trebuie să fiți de acord cu bugetul dumneavoastră, în primul rând. Pentru că trebuie să ajungem la un acord comun. Doamna Borzan ne-a întrebat despre scandalurile de anul trecut, fipronilul și salmonela. Legea Uh, e bună, e clar e că e bună, dar în momentul în care vorbim de fraudă, fraudă e altceva. Și după scandalul cu Fripronilu avem un plan de acțiune pe care l-am adoptat ca atare. Și îmbunătățim acum situația din acest caz și vom evalua situația și voi prezenta rezultatele în toamna acestui an privind situația respectivă cum se poate rezolva chestiunea asta legată de frauda în domeniul alimentar și care sunt obligațiile noastre privind punerea în aplicare a acestui nou plan de acțiune. Voi prezenta rezultatele din acest punct de vedere la toamnă. Doamna Ayuso s-a referit la proprietatea intelectuală, dar am răspuns oarecum deja uh, la întrebarea doamnei Renate Zomăr Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să atragem atenția uh, cu mai multă grijă asupra unor cazuri, dar e momentul să vedem care sunt detaliile și cum să întărim propunerea noastră. Suntem deschiși la sugestii, la discuții cu Parlamentul European și cu Consiliu. Pavel Poci s-a referit la derogări. Da, este uh, imaginea reală, situația reală este provocatoare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să vedem foarte clar ce se întâmplă în fiecare țară. Uh, și cifrele arată că țările folosesc aceste derogări într-o manieră ordinară. Și e ciudat să vedem cum fac acest lucru și cum argumentează utilizarea. Acum facem niște evaluări în anumite țări privind situația, dar după cum știți, producția uh, și planul de protecție a produselor este acum în procesul de refit și vom uh, prezenta rezultatele și o să vedem cum putem să rezolvăm problema legată de derogări. Sunt de acord că e o problemă. N-am un răspuns în momentul acesta, dar putem coopera să vedem ce se poate face. Doamna Șerpiric, v-ați referit de la informații. Sunt de acord cu dumneavoastră că propunerile și, și recomandările făcute de Consiliu privind îmbunătățirea vaccinării e un bun pas înainte. Băturile alcoolice, doamna Melio. Da, răspunsul meu e simplu. A, trebuie să urmărim uh, cerințele legislative privind informațiile, compoziția nutrițională, conținutul de calorii, ingredientele, Consumatorul trebuie să fie informat, fără îndoială, dar acum nu am posibilitatea să vă spun ce se va propune, pentru că acum facem doar evaluarea și o să vă prezentăm rezultatele evaluării uh, după ce le vom dezbate și o să vedem în realitate cum putem să îndeplinim obligațiile care uh, sunt uh, menținute, uh, menționate în legislația privind nevoia de a-i informa pe consumatori. Eu susțin uh, cu multă strictețe informațiile despre ingrediente, despre calorii. Nu văd uh, niciun motiv ca să nu avem aceste informații. După, după părerea mea, nu contează ce tip de băutură e, trebuie să avem informații la asta. Doamna Rivasi, întrebări privind cât de robuste sunt studiile. Comisia s-a gândit ca EFSA să comande studii care se referă și la cererile de autorizare, iar comisia să suporte costurile. Opțiunea asta nu e fezabilă, ținând cont de numărul mare de solicitări care sunt evaluate de EFSA. E vorba de 450 inițial. Majoritatea acestor solicitări nu sunt controversate și nu necesită uh, intervenția Comisiei în studiul respectiv. Și sunt, cu cât sunt mai multe studii pentru susținerea unei solicitări, cu atât e mai important. Depinde uh, de acest lucru ce uh, alege, ce laborator să alege și ce anume se plătește pentru studiul respectiv, asigurând independența EFSA în același timp. Și cred că am răspuns la toate întrebările. Doamna Zomăr Cred că punea o întrebare despre evaluarea de impact. O întrebare despre evaluare. Doamna Zomăr, poate puteți să puneți întrebarea despre evaluarea de impact, pentru că nu avem. Domnule comisar, n-a răspuns la întrebarea mea privind faptul că lipsește evaluarea de impact privind uh, propunerea de revizuire a legii generale a alimentației. Comisia este obligată să facă o evaluare de impact și s-ar putea să aibă uh, consecințe faptul că nu avem o bază, adică nu înțeleg de ce n-a făcut Comisia o evaluare de impact. Mulțumesc! Bun. Dacă îmi permiteți, vă rog. Am mai discutat această chestiune privind posibilitatea de a trece printr-o evaluare de impact sau nu. În primul rând, confidențialitatea. Nu avem nevoie de evaluare de impact pentru confidențialitate. Pentru chestiunile de transparență nu avem nevoie de evaluare de impact, pentru că nu e vorba de costuri sau de altceva. E vorba de posibilitatea de a aborda chestiunea așa cum trebuie, corect, și anume încrederea în știință și posibilitatea de a garanta un cadru de reglementare corect, astfel încât confidențialitatea și transparența să fie puse în aplicare așa cum trebuie au fost viduri legislative, situații neclare, dar nu se cere o evaluare de impact pentru acest subiect. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru toate răspunsurile, pentru timpul pe care ni l-ați dedicat. Am fost un schimb de vederi foarte fructuos și, ca de obicei, vă invităm cu mare plăcere să participați la reuniunile noastre și cum ne-ați cerut să prioritizăm, cred că este intenția noastră să facem acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colegi. Sunt gata să cooperez cu dumneavoastră pentru că scopul nostru este să finalizăm propunerea uh, privind legislația generală a alimentației până în mai 2019. Deci trebuie să ne unim forțele. Mulțumesc! Okay, very well, my dear friends, uh, we are a bit... Stimați colegi, uh, am întârziat puțin, suntem întârziați față de program, deci începem fără alte întârzieri. Punctul 22, implementarea pachetului privind economia circulară, uh, opțiuni de rezolvare a interfeței între legislațiile uh, privind materialele chim, produsele chimice și cea privind deșeurile dau cuvântul uh, domnului Lucas Mandru, co-raportor din partea PPE. Dank u wel. Voorzitter, ik zal uh, beginnen met de Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să încep cu problemele. Prezența unor substanțe considerate de risc în deșeurile generale respectiv uh, probleme cu aplicarea metodei europene de clasificare a deșeurilor și consecințele uh, în materie în ce privește reciclarea, respectiv crearea unor materii prime secundare, iată care sunt cele mai mari probleme. Uh, domnul Mandl spune că Comisia ar trebui să prevină situația în care materiale și substanțe chimice periculoase uh, intră în economia circulară. Economia circulară trebuie să funcționeze cu materiale durabile care țin mai mult. Deci, uh, legislația privind uh, substanțele chimice, produsele și deșeurile trebuie să fie astfel armonizată încât, pe de o parte, să existe o, un echilibru între materialele produse în Uniunea Europeană și eh, cele importate din afară. Produsele europene nu trebuie dezavantajate prin eh, importuri din țări terțe. Cu cât există un schimb de informații mai riguros și mai complet în legătură cu criteriile de eh, clasificarea deșeurilor, cu atât mai bine. Trebuie să folosim mai puține materiale, materiale pe care le folosim trebuie să poată fi reutilizabile și reciclabile. Aș vrea să mai uh, spun ceva. Um, aș vrea să atrag atenția asupra nevoii ca um, să fie formulate criterii de mediu cu privire la uh, substanțele chimice folosite în îngrășăminte. Timmermans și Hogan deja au luat uh, poziție uh, și au acceptat că economia circulară nu este afectată dacă se folosesc îngrășăminte naturale. Deci îngrășămintele organice, din păcate, sunt considerate astăzi a fi deșeuri și în locul lor sunt preferate deșe- uh, îngrășămintele chimice, sintetice. Există însă regiuni, precum Saxonia Inferioară, care uh, nu recunosc uh, directiva privind îngrășămintele și de aceea refuză utilizarea îngrășămintelor naturale. Însă utilizarea acestora ar fi de dorit. Deci o prelucrare a Eh, deșeu, a, a îngrășămintelor naturale cu conținut de minerale crescut ar fi de preferat. Mulțumesc! Mulțumim și acum doamna Kadenbach pentru grupul Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, iau cuvântul în numele eh, coordonatoare noastre, eh, Christel Haldemose, care nu poate fi prezent aici, dar mi-a încredințat poziția ei raportul prezentat azi uh, abordează o chestiune cât se poate de complexă și importantă în același timp, o provocare pe care trebuie să o înfruntăm și să o depășim în drumul nostru pentru o economie circulară. Credem că raportul este foarte ambițios. Ca o notă generală, un element fundamental pentru noi este că cea mai simplă și eficientă cale de a preveni expunerea cetățenilor la substanțe cu risc crescut este să nu le introducem în ciclu material. Asta nu doar ar crește protecția sănătății umane și ar reduce eh, bolile și zoonozele, ci ar eh, crește și șansa operatorilor de a se integra într-o economie circulară. Comisia ar trebui să considere reducerea acestor substanțe o prioritate. Evident că acest lucru nu se poate întâmpla în dauna standardelor de sănătate, în dauna sănătății. Produsele dintr-o economie circulară trebuie să aibă un ciclu de viață mai lung, pentru că azi sunt, încă nu sunt produse astfel încât să poată fi ușor reciclate sau ușor reparate într-o economie circulară, trebuie să creștem nivelul de informații disponibile atât pentru consumator cât și pentru producători cu privire la lanțul valoric. Deci, din păcate, informațiile privind substanțele chimice sunt incomplete. Nu există uh, uh, date și de aceea nu există nicio piață de reutilizare a acestor substanțe. Da? Practic este subminată eh, premisa fundamentală a instituirii unei economii circulare. În ce privește eh, prezența unor substanțe de risc în materialele reciclate, trebuie să avem în vedere următoarele. Mai întâi, credem că materiile prime primare și secundare trebuie supuse acelorași reguli și acelorași derugări. Pentru că Asta înseamnă că trebuie să reducem derogările, pentru că derogările întotdeauna sunt o cale de eludare a regulilor. Trebuie ca regulile apoi să se aplice, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și pentru produsele importate din țări terțe. Prin asta ne asigurăm că cetățenii europeni vor beneficia de cele mai alte standarde de sănătate publică. Acum suntem curioși să vedem ce vor oferi Consiliul și uh, Comisia, în schimb, la propunerea pe care am formulat-o uh, recent. Nu văd pe nimeni de la ECR, decât pe domnul Șcrâleț. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. interfața este esențială pentru lansarea economiei circulare. Trebuie să uh, fim foarte vigilenți în legătură cu substanțele de risc, hazardous substances. Tocmai m-am uh, reîntors de la un târg de reciclare a plasticului de la Amsterdam, unde uh, s-a arătat o foarte uh, fermă determinare de a soluționa problema uh, deșeurilor de plastic, dar unde s-au evidențiat și multe probleme care există. Importul unor uh, substanțe uh, plastice este o șansă pentru industria de reciclare europeană. Totuși, este o iluzie să credem că um, am putea să interzicem uh, produsele uh, plastice din uh, China. Uh, avem o răspundere față de cetățenii noștri, dar și față de cetățenii altor țări și nu putem să trăim într-o economie circulară exportând tot ce nu ne convine în țări terțe. Rezoluția trebuie îmbunătățită astfel încât toate substanțele de risc crescut să se califice pentru uh, a fi totuși uh, utilizate și în cadrul interfeței. Însă, substanțele toxice, persistente, bioacumulative și altele de această categorie trebuie clasificate imediat ca substanțe de risc crescut. Trebuie să ne gândim că expunerea anumite substanțe, expunerea cronică, produce afecțiuni cronice. Și de acest lucru trebuie să avem Uh, și acest lucru trebuie să-l avem în vedere, uh, în paralel cu uh, respectul și asigurarea sănătății umane. Mulțumesc și acum, doamnă Bolen. Um, și eu salut uh, comunicarea Comisiei privind documentul de lucru legat de interfața dintre legislația privind substanțele chimice, produsele și uh, deșeurile în vederea instituirii unei economii circulare. Iată, sunt ultimele detalii finale ale implementării unei economii circulare evident că nu se bucură această interfață de aceeași, același entuziasm de început uh, a legislației fundamentale. Tocmai de aceea noi trebuie să ne asigurăm că economia circulară nu doar va respecta calendarul de adoptare, ci va, um, va avea un impact legislativ uh, corespunzător. Ne bucurăm că legislația identifică aceste probleme de implementare și că sunt făcute propuneri foarte clare aici. Uh, interfața dintre cele trei tipuri de legislație trebuie să fie rezolvată cât se poate de repede. Când vorbim despre uh, designul, proiectarea unor noi produse, aceste produse trebuie să fie astfel proiectate încât să fie cu o durată de viață mai lungă, să uh, poată fi reciclate, reutilizate și să nu conțină substanțe toxice sau de risc crescut Totuși, um, uh, problema uh, apare când uh, realizăm materii prime secundare, pentru că de multe ori în producția acestora, în producția acestora nu putem depista suficient de bine materiale toxice și de risc crescut. Trebuie să prevenim astfel intrarea în ciclul material a substanțelor toxice și de risc crescut și toate substanțele de risc trebuie să fie trasabile cu informații disponibile atât celor care le reciclează, cât și uh, publicului. În ce privește materiile prime și materiile prime uh, secundare, trebuie să facem în așa fel încât utilizarea acestora pe viitor să nu propună probleme de acumulare uh, excesivă. În ce privește utilizarea materialului plastic, trebuie să ne gândim la alternative. Cu cât folosim mai puțin plastic în viața noastră, cu atât mai bine putem rezolva problema pusă de tocmai această interfață dintre uh, legislațiile cu privire la substanțe chimice, produse și deșeuri. Mulțumesc și acum, dacă vrea cineva dintre coraportori să mai ia cuvântul. Domnule președinte, cred că am uitat un element uh, important. A vorbit cineva aici despre dezbaterile recente de la Amsterdam. Au fost prezentate foarte multe propuneri foarte pertinente din partea unor indivizi, din partea unor uh, uh, companii care știu să realizeze acum uh, motorină din materii plastice. Deci avem foarte multe probleme de rezolvat, dar mai avem și foarte multe noutăți pozitive care ne pot ajuta să ne atingem scopul. Mulțumesc! Bun, dau cuvântul acum Comisiei Europene, uh, domnului Savescas. Vă rog. Thank you, Chair, um, and uh, thanks a lot for putting this item on agenda. Mulțumesc, domnule președinte, că ați inclus pe ordinea dumneavoastră de zi această chestiune. Această inițiativă poate nu s-a bucurat de atenția uh, de care s-au bucurat uh, uh elementele legislației legate de materiale, materialele plastice. Uh, dacă ne întoarcem la planul de acțiune al Comisiei din 2015 privind economia circulară, toate obiectivele eh, care au fost eh, discutate atunci sunt relevante și pentru acest exercițiu. Chiar dacă ne uităm eh, la modelul economiei circulare, care păstrează valoarea unei substanțe, unui material cât, pe o durată cât mai lungă, atunci vedem că uh, Eh, ceea ce discutăm noi aici se suprapune exact cu acel deziderat. Nu putem păstra valoarea unui material dacă eh, devine indezirabil sau desuet eh, sau neutilizabil din cauza unor materiale și substanțe periculoase sau toxice care au apărut în ciclul de viață al produsului validitatea, durata de ciclu de viață a unui produs poate fi redusă uh, tocmai datorită prezenței unei substanțe toxice. De multe ori nici nu, nici nu știm că avem uh, conținute în anumite materiale substanțe toxice sau de risc. În planul de acțiune privind uh, economia circulară, um, interesele diferitelor verigi din lanțul trofic sunt contradictorii. Acestea trebuie conciliate și trebuie să creăm acest echilibru uh, tocmai prin, uh, prin interfața despre care vorbim. Prin documentul de lucru a Comisiei am oferit exemple de rezolvare a acestor uh, conflicte potențiale. Și am arătat unde trebuie, anume trebuie luate niște decizii. Decizii care vor permite poate în mod paradoxal, păstrarea unor substanțe uh, în utilizare doar pentru a crește ciclul de viață a unor produse. De pildă, am revizuit, uh, vă amintiți de revizuirea uh, directivei pentru revizuirea legislației anterioare privind deșeurile electronice și electrice. Adică am permis a, a, am permis reutilizarea anumitor componente din produse electronice și electrice pentru că acestea să poată fi folosite în timp mai lung, de pildă acumulatorii din biciclete și altele. Tocmai de aceea, așadar, avem, trebuie să studiem mai aprofundat și mai coprinzător toate implicațiile deciziilor care trebuie luate. Unele decizii au fost deja luate, Comisia noastră a fost uh, foarte activă în elaborarea legislației privind deșeurile și în legislația privind deșeurile există uh, uh, niște exemple foarte bune, obligațiile de decontaminare de pildă, dar și obiectivele acestei comunicări privind interfața, precum obligația de a institui trasabilitatea substanțelor chimice conținute în produse. Mă refer evident la substanțele de risc crescut, care trebuie notificate conform articolului 33 din directiva RICI. Da? Și, și această informație de acum ar, uh, va fi uh, oferită în mod obligatoriu reciclatorilor. Aș mai menționa și um, aș mai uh, menționa și obiectivul de reducere până la zero a deșeurilor. Este un exercițiu care, care uh, are diferite grade de implementare în diferite state membre. Există deșeuri care în anumite țări sunt considerate de risc, în alte țări sunt, nu sunt considerate de risc. În, există metode diferite de recuperare, de transportare, de procesare. Deci aceleași substanțe încă sunt tratate în mod diferit în uh, diferite state membre. Iată care sunt dificultățile și provocările pe care noi le-am identificat în consultarea cu operatorii, cu societatea civilă, cu statele membre. Deci, marile probleme și, evident, ne-am angajat să găsim soluții pentru aceste probleme. Ne va lua probabil ceva timp, va trebui să facem un exercițiu de echilibru, de echilibristică chiar, dar uh, sper că în următoarele 24 de luni vom reuși. Pentru că avem uh, promisiuni uh, de, de găsirea unor soluții până la sfârșitul lui 2019. Și atunci, probabil, cu sprijinul și orientarea dumneavoastră, vom putea să finalizăm această chestiune. De altfel, salut rezoluția dumneavoastră eh, pe care urmează să o adoptați, eh, doar o sugestie minoră, dacă îmi permiteți. Când enumerați eh, în diferite convenții internaționale, cum ar fi cea de la Rotterdam sau convenția de la Basel, haideți să menționăm și rezoluția de la, Convenția de la Stockholm privind diferiți poluanți și persistența lor în natură. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și mă bucur și de acum încolo să putem colabora. Mulțumesc! Există un calendar de adoptare. Amendamentele pot fi depuse până la 22 uh, mai, ora 11. Votul în Comisia MV e prevăzut pe 21 iunie 2018, iar votul în plenar în sesiunea din iulie anul acesta. Cu aceasta continuăm cu uh, punctul 23 de pe ordinea de zi, protejarea drepturilor uh, Uniunii Europene privind piața internă și drepturile consumatorilor împotriva implicațiilor negative ale, consumului, ale comerțului ilegal de animale de companie. Nu știu dacă cineva uh, de la PPE o înlocuiește pe doamna Zomer, nu este cazul atunci uh, în numele uh, socialiștilor și democraților iau eu cuvântul. În ceea ce privește animalele de companie și circulația lor, aceasta e o problemă persistentă pe piața internă a Uniunii Europene. Există cazuri de abuz în mai multe state membre, de exemplu în Republica Cehă, creșterea de animale, cum ar fi pisici și câini. Pentru acestea standardele sunt foarte joase, e mai puțin scump să fie crescute decât în alte state membre, așa că sunt uh, eludate directiva, no, e eludată directiva 92 și nu se face niciun fel de înregistrare, niciun fel de vaccinare, așa că reprezintă o amenințare la sănătatea publică lucruri care sunt valabile și când vorbim despre consumatori. Aceștia sunt induși în eroare. Există crescătorii ilegale și centre de distribuție care, care vând aceste animale pe internet. Există acești crescători ilegali care pot să câștige milioane de coroane din aceste activități. Și aceștia sunt dispuși să falsifice documentele, uh, iar animalele, cățelușii, sunt transportate în condiții foarte proaste, așa că e un lucru care afectează sănătatea animalelor. De aceea solicităm Comisiei și statelor membre să facă următoarele. În primul rând, să identifice și să înregistreze câinii și pisicile. E un prim pas în lupta împotriva comerțului ilegal. Apoi să creeze un plan multidisciplinar în care toate sectoarele să fie făcut, să, care sunt responsabile să intervină și apoi să se pună în aplicare legislația europeană, apoi să se îmbunătățească cooperarea și comunicarea între statele membre astfel încât să fie rezolvată această problemă. Și acum în final vreau să le mulțumesc ONG-urilor din Republica Cehă pentru cooperarea lor și pentru organizarea Ligii pentru Protecția Animalelor și alte organizații care protejează animalele, cum ar fi Dog și Dog Trust. Domnul Eck, din partea GUE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru informații. Aș veni și eu cu niște mici completări. Din păcate, comercializarea de animale de companie în Uniunea Europeană e o mare afacere și există foarte multă lipsă de responsabilitate și foarte mulți infractori sunt atrași de acest domeniu. Există multe animale care sunt crescute de astfel de oameni. Pisicile și căței sunt, vin pe lume în condiții foarte proaste, nu sunt vaccinate, sunt bolnave și sunt vândute. Ne spuneați și ce rol joacă internetul în comerțul mondial, are un rol în creștere. Este platforma ideală de vânzare, astfel încât să se facă câștiguri de milioane de bani care nu sunt impozitați. Legislația actuală își dorește ca crescătorii și comercianții să fie înregistrați, însă lucrurile sunt mult prea vagi și există foarte multe viduri legislative. De aceea avem nevoie de o bază de date publică la nivel de Uniune Europeană, astfel încât să fie închise aceste viduri. Avem nevoie de legislație europeană și de acțiune la nivel european, astfel încât să combatem aceste tipuri de infra infracționalități, astfel încât să putem să protejăm animalele animalele. Avem nevoie de legi astfel încât să cunoaștem identitatea crescătorilor în, și comerciaților întreaga Uniune Europeană și să putem să controlăm situația. Și e nevoie și în cadrul sănătății de aceleași reguli. Comisia Europeană a fost Uh, Comisia Europeană nu a acționat la timp în ceea ce privește acest comerț ilegal cu animale de companie, de aceea acum e timpul potrivit să combatem această piață neagră a comercializării de animale de companie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum din partea FDD, doamna Rid. Aveți cuvântul. În în mod clar, aceasta este o problemă, însă grupul meu politic nu ar dori să o luăm pe această cale, pașapoarte pentru animale. Noi credem că ar fi la latitudinea statelor membre să stabilească anumite certificate în ceea ce privește cei care se ocupă cu creșterea câinilor și pisicilor și altor animale care doresc să le vând. Ar trebui să fie cumva verificat, să aibă o înregistrare, o autorizație și ar trebui să există mijloace prin care statul națiune să știe că aceștia sunt calificați în ceea ce privește creșterea animalelor și că vor putea să îngrijească aceste animale. Uh, și că ar trebui să existe o cerință de sănătate pentru aceste animale. Însă noi credem că statele membre individual, la nivel individual trebuie să ia asemenea măsuri. Mulțumim foarte mult. Altcineva? Văd că nu e cazul, așa că voi da cuvântul comisiei, domnul Vizol de la DG Sante. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să particip la această reuniune. Foarte pe scurt. Acum analizăm punerea în aplicare a legislației privind sănătatea animalelor, pe care Consiliul a adoptat-o împreună cu dumneavoastră la 9 martie 2016, iar termenul uh, final e aprilie 2021. Atunci toate aceste noi dispoziții ar trebui să fie puse în aplicare. Legislația în acest domeniu extinde posibilitățile față de legislația actuală. Un lucru care se bazează pe directive, una dintre ele care a devenit acum regulament. Însă trebuie să ținem cont și de faptul că Parlamentul, mai ales Parlamentul, a introdus o anumită frânare la această muncă legată de animale de companie, pentru că articolul 277 din legislația privind sănătatea animalelor spune foarte clar că regulile actuale sunt pentru transportarea necomercială a animalelor de companie, care trebuie să rămână în vigoare până în 2026. De aceea, în acest moment, nu am inclus acest aspect pe lista noastră de priorități, pentru care avem termene limit, limită în 2019, nu în 2026 cât despre creșterea animalelor, înregistrarea. Legislația animalelor are posibilități bune în acest sens permite această legislație să fie extinse obligațiile de înregistrare spre acele unități care au un comerț um, în interiorul Uniunii Europene și o dimensiune comercială. Însă rămâne acest aspect o problemă și una dificilă pentru că va fi greu să fie urmărite toate gospodările pentru că acestea sunt excluse din toate obligațiile de înregistrare. Așa că acesta e un domeniu în care e dificil de reglementat sănătatea animalelor. S-ar putea să mai existe altele, cum ar fi regulile de vânzare pe internet, însă din perspectiva sănătății animalelor e dificil de reglementat. Vă reamintesc faptul că avem și un regulament UE cu privire la controlele oficiale. Aici intervine, bineînțeles, și chestiunea punerii în aplicare. Pe aceste baze elaborăm acum actele delegate și de pune în aplicare de care e nevoie statele membre să poată să efectueze controle oficiale eficiente cu privire la respectarea regulilor și punerea în aplicare a legislației. Pentru un moment, așa cum vă spuneam, nu vă putem da mai multe detalii decât am făcut-o deja. Nu reinventăm roata cu toate aceste noi regulamente. Bineînțeles, și în momentul actual, statele membre au obligații în ceea ce privește comercializarea și am întrebat pe colegii din domeniul comercial să îmi spună câte ceva. Trebuie să vă spun că Bineînțeles că există comerț ilegal, însă există milioane de animale care au fost comercializate în ultimii 5 ani conform regulilor. Înregistrate, certificate, așa că sunt respectate regulile în cazul acestora. Însă este această zonă gri în care nu cunoșteam probleme legate de transportul animalelor de la început. Păi, interfanța între mediul privat și de afaceri, aceasta e greu de reglementat. Constant că e nevoie de multă informare, informare pentru cetățeni, ei să înțeleagă ce responsabilități își asumă atunci când achiziționează un animal și că un animal nu e ceva de care poți să te debarasezi foarte ușor. Cred că există um, diferite părți ale societății care trebuie să fie active. Pe partea noastră, noi încercăm să facem tot ceea ce ne stă în putință în legătură cu implementarea și controlul acestui aspect comercial. Mulțumesc foarte mult. O văd pe doamna Renate Sommer și cred că dorește să intervină pe scurt, așa că îi voi da cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze că am uh, revenit în sală târziu. Am avut foarte mult de alerga, alergat în această dimineață. Avem vizitatori din Turcia. Întotdeauna totul se întâmplă în același timp. Însă, iată-mă, în sfârșit aici. Am ascultat cu mare interes cele spuse de reprezentantul Comisiei Europene. Aș dori să reamintesc Comisiei Europene următoarele. A existat deja o rezoluție în februarie 2016 pe subiect. Și nu ne-am concentrat doar pe aspectele de sănătate ale animalelor și nu o facem nici acum. Știm cât de dificil e acest subiect, animal welfare, de, welfare bunăstarea animalelor, de reglementat la nivel de UE, pentru că statele membre blochează. Unele spun că nu se poate, altele vor să ocupe singure. Am subliniat faptul că nu doar trasabilitatea e o problemă în ceea ce privește sănătatea, sănătatea și bunăstarea animalelor, ci că e de asemenea o problemă foarte mare pentru sănătatea publică, sănătatea oamenilor, acest comerț ilegal cu animalele de companie. E o problemă în ceea ce privește protecția consumatorilor de infracționalitate organizată. Acest trafic cu animale care are loc prin Europa, Europa este a treia sursă importantă de venit pentru infracționalitatea organizată după droguri și traficul cu arme. E ceva ce nu putem ignora și cred că trebuie să fie foarte clar și Comisia Europene. E și o problemă de piață internă pentru că e o evaziune fiscală cea care se realizează astfel. Și avem toate aceste aspecte în rezoluția noastră de acum 2 ani și alte aspecte pe care vreau să le readuc în discuție. Când vorbim de animale traficate. E, există pericol pentru consumatori. Acestea pot să fie bolnave, așa consumatorul va avea de plătit prețuri foarte mari de îngrijiri mai medicale, s-ar putea să nu mai poată salva animalul și consumatorii pierd foarte mulți bani în cazul achiziționării de animale de rasă și ar putea chiar să se infecteze cu anumite boli, pentru că aceste animale pot să fie purtătoare de boli transmisibile la om. Acesta este motivul pentru care trebuie să combatem acest trafic cu animale și asta ne-am propus în legislația privind animalele. Însă nimic nu a fost util până acum. Ne-am dorit să devină activă comisia și de asemenea să e cei de responsabili din DGSANTE pentru că avem nevoie de toate acestea, pentru că e în joc uh, sănătatea uh, cetățenilor și le-aș aminti colegilor în textul pe care îl avem în față, la care vom depune amendamente, termenul e săptămâna viitoare pentru depunerea lor. Cred că se fac multe confuzii, pentru că pe de parte vorbim de animale de companie în această rezoluție, câini și pisici și nu pești, nu broaște testoase, nu șerpi. De aceea ar trebui această confuzie între pets și companion animals să fie clarificată. Cred că în noua rezoluție ar trebui să ne asigurăm că nu o diluăm uh, față de prima. Cred că e nevoie de discuții prelungite, vreau să existe îmbunătățiri și trebuie să ținem cont și de faptul că mai există și alte animale care sunt uh, ținute în gospodării, reptile, broaște testoase, tot felul de alte animale pentru care trebuie să facem ceva. Și trebuie să fim atenți și pe faptul că la animale de companie ne concentrăm pe pisici și câini mai un lucru pe care îl solicitam și acum 2 ani și anume să nu existe o uh, scădere a nivelului de ambiție din, cad- din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru colaborare pe acest dosar. Informații legate de calendar, termenul pentru depunerea amendamentelor 2 mai la Envi, dosarul va fi votat la 21 iunie, în sesiunea plenară probabil în iulie în acest an. Nu avem nimic la diverse, așa că vă informez că ne vom reîntâlni la data de 16 și la data de 17 mai acestui an și vă, dore, vă urez tuturor o zi bună. Mulțumesc!